solicitările Parlamentului European. Avem nevoie de un dialog intensiv și cred că acum a venit momentul să facem acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să discutăm și despre imunitatea domnului De Angelis. Conform articolului 6.3 din regulamentul de procedură, acest subiect este transmis în comisie. Am primit de la Consiliu poziția în prima lectură în ceea ce privește motivele care au dus la adoptarea poziției comisiei. Acest uh, text va fi introdus în procesul verbal al acestei ședințe și urmează un termen de trei luni la dispoziția Parlamentului pentru a se pronunța, începând din 25 martie. Procesul verbal al acestei sesiuni va fi prezentat spre adoptare Parlamentului la începutul următoarei sesiuni. Dacă nu există niciun fel de obiecții, atunci această decizie se consideră adoptată și se întrerupe sesiunea. Vă urez toate cele bune.